soți, soțiți pe teritoriul Uniunii Europene fără părinți sau alte rude. Ei bine, astăzi ne vom ocupa de rolul pe care îl joacă instrumentele de drept privat internațional și soluțiile pe care le pot oferi acestea în actualul context. Fără să mai lungesc vorba, îi voi da, le voi da cuvântul celor, doi, celor două vorbitoare, mai întâi uh, doamna profesor Jinske Verhelen și doamna Fabienne Jules Seseke, prima de la Universitatea din Ghent și a doua de la uh, Universitatea din Versailles-Saint-Quentin. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, am fost uh, desemnați de Parlamentul European să ne ocupăm de aceste două studii pentru a vedea cum pot fi abordate uh, Uh, problemele de migrație într-un mod mai coerent prin intermediul instrumentelor de drept privat internațional. Am uh, constituit așadar o echipă de Uh, cadre didactice universitare, aveți lista în prezentarea PowerPoint, o bună parte dintre aceste persoane se află acum în sală. Primul studiu se referă la interacțiunile dintre regulile, normele de drept privat internațional, pe de-o parte, și uh, normele de drept al străinilor. Al doilea studiu vizează copiii imigranți. Cele două studii își propun să îmbunătățească nivelul de cunoaștere a instrumentelor de drept privat internațional și propun o serie de acțiuni la nivel european, sugerând de asemenea realizarea unor uh, cercetări suplimentare aprofundate. A rezultat că problemele de care ne-am ocupat sunt fundamentale dacă se dorește asigurarea unei politici coerente, de calitate și umane în materie de migrație. Însă Subiectul este uriaș și n-am avut la dispoziție pentru a-l aborda decât câteva săptămâni. Cu toate acestea, am putut trage câteva concluzii pe care sperăm să le considerați pertinente, chiar dacă nu e vorba neapărat chiar de propuneri legislative detaliate. Pentru așa ceva ar fi nevoie de cercetări aprofundate, detaliate, suplimentare. Utilizarea doctrinei și a jurisprudenței a stat la baza acestor studii. Acestea au fost completate de discuții în statele membre cu reprezentanții ai organizațiilor cum sunt Crucea Roșie, autoritățile care răspund de minori, autoritățile centrale care uh, aplică regulamentul Bruxelles 2 bis și autoritățile care răspund de azil și problemele de migrație. Aceste interviuri, aceste discuții au arătat lipsa de coordonare în materie de norme de drept privat internațional și drept privind străinii, drept privind resortisanții străini, deși coordonarea aceasta este perfect posibilă, ceea ce noi am încercat să și demonstrăm în cele două studii. Și acum îi voi da cuvântul doamnei Ienske Ferhelen. Mulțumesc! Doamnă președinte, doamnelor și domnilor eurodeputați, mă voi referi la aceste instrumente de drept privat internațional în contextul de mobilitate actual. Vrem să arătăm care este imaginea de ansamblu a interacțiunilor între aceste domenii. Dreptul privat internațional reglementează relațiile dintre persoanele care trăiesc în diferite, din, care sosesc din țările terțe, în timp ce dreptul privind migrația reglementează uh, dreptul privitor la aceste persoane între statele membre. E vorba și de refugiați și de solicitanții de azil. Este ceea ce aparține spațiului Eh, de securitate și justiție. Se încearcă o abordare coerentă, deși fiecare dintre domenii își are propriile norme. Regulile de migra- în materie de migrație, de azil și în materie de refugiați reprezintă universuri separate și trebuie identificate modalități de a asigura legăturile între cele trei domenii. Înainte de a intra în detaliile acestor studii, aș dori să insist asupra faptului, asupra faptului că această, acest studiu nu reprezintă decât un prim pas și că va fi nevoie de o cercetare mult mai aprofundată, care fără îndoială se va dovedi de uh, mare valoare. Studiul se uh, referă la trei uh, capitole importante, la care mă voi referi. Sperăm doamnelor și domnilor, că ne veți susține în găsirea unor soluții pentru a asigura legăturile dintre aceste uh, elemente de drept privat internațional, ținând seama de uh, instrumentele acestea în asigurarea drepturilor refugiaților și a migranților cu respectarea drepturilor la viață privată și de familie vom discuta despre câteva probleme din viața reală, pentru a ilustra care sunt provocările cu care se confruntă dreptul privat internațional în actualul context migratoriu. De exemplu, cum poate să-și demonstreze un tânăr din Somalia, cum poate demonstra că este minor dacă nu are um, certificat de naștere? Trebuie să demonstreze că este minor prin intermediul unui act, dacă vrea să se bucure de dreptul uh, la tutelă autoritățile constată trebuie să constate, să identifice dacă persoana respectivă este minoră sau nu, pentru a stabili dacă are sau nu dreptul la un tutore, lucru care este esențial pentru, care este esențial pentru că tutorele va acționa apoi în uh, cursul procedurilor de solicitare de azil în numele minorului. Sau cum poate demonstra un cuplu sau cum, ce facem cu un cuplu care arată, care prezintă un certificat de căsătorie religioasă încheiat încheiată când tânăra era, avea 16 ani, de exemplu. Sau cum poate demonstra un tată că copilul lui este chiar al lui, pentru că el s-a, copilul s-a născut într-un, într-un, într-o tabără de refugiați și nu i s-a eliberat niciun fel de um, certificat de naștere și mai sunt astfel de cazuri. Cum pot oamenii să-și demonstreze legăturile de familie? Sunt uh, Chestiuni, sunt întrebări dificile și pentru migranți, dar și pentru autorități. Cum pot să evalueze autoritățile din Uniunea Europeană uh, documentele uh, emise de autorități din state terțe, de exemplu din Siria? Sau, să spunem, un certificat de căsătorie din Afganistan. Autoritățile naționale insistă pe nevoia asigurării unei cooperări mai puternice între autoritățile care răspund de problemele civile și de migrație. Și când vorbesc de autoritățile care se ocupă de problemele de drept civil, ne referim la autoritățile de protecție a copilului, uh, cele care se ocupă de înregistrarea în registrele naționale și așa mai departe. În capitolul 1 din studiul nostru se vorbește mai în, în aprofundat de acest lucru. În acest studiu, urmărim o abordare pe două niveluri. Studiul ne arată mai multă interacțiune între dreptul privat internațional și de migrație, și de migrație, de exemplu, dreptul la re- reîntregirea familiei, protecția civilă a tinerilor, a minorilor neînsoțiți depinde de dovada că persoana respectivă este minoră, dar modul în care dreptul privat și Uh, dreptul în materie de migrație, modul în care interacționează aceste două uh, elemente, aceste două domenii, uh, are un impact semnificativ. Există situații în care nu se acordă, nu există statut de migrant, de exemplu, se recunoaște adopția, dar nu îi se oferă copilului respectiv statut de uh, azilant. În ce privește recunoașterea statutului în cadrul, în baza dreptului privat internațional, mă refer la statutul în materie de migrație, m-aș referi la uh, transferul în baza regulamentului Dublin. Acesta se efectuează numai după acceptarea, după recunoașterea, de exemplu, a unui certificat de naștere sau de căsătorie. Reîntregirea familiei nu este posibilă decât după recunoașterea unui certificat străin de căsătorie. În practică, sunt probleme majore din cauza faptului că probe suficiente în materie de căsă, în ceea ce privește căsătoria sau nașterea uh, lipsesc. Sunt mijloace folosite pentru a înlocui documentele de statut ale acestor persoane. În anumite state membre am identificat uh, um, practici destul de bune. În Franța, de exemplu, se stabilește statutul persoanelor care au nevoie de protecție internațională, chiar și acolo unde lipsesc unele documente. Practici bune, dar diferențe foarte mari între statele membre. Există și practici limitative care arată o suspiciune de fraudă față de uh, resortisanții țărilor terțe. Toate aceste lucruri aduc, aduc în discuție întrebarea cum poate Uniunea Europeană să susțină statele membre în uh, elaborarea de mod, me, metode alternative pentru a stabili legăturile de rudenie. E nevoie de garanții procedurale uniforme în întreaga Uniune Europeană este un lucru foarte important, doamnelor și domnilor. În, stadi- în studiul acesta, dar și în studiul doamnei Cornelu, colega mea, uh, se vorbește despre evaluarea vârstei și stabilirea uh, vârstei minore a unui copil în lipsa unui certificat de naștere sau dacă respectivul document este considerat nefiabil. Și în acest caz, doamnelor și domnilor, eforturi de îmbunătățire a procedurilor de evaluare a vârstei la nivelul întregii Uniunii Europene sunt necesare cu respectarea uh, interesului superior al copilului în fiecare caz în parte. Ca urmare, procedurile de evaluare a vârstei dintr-un stat membru trebuie să fie respectate de autoritățile atât din același stat membru cât și din celelalte. Ajung acum la al doilea punct, recunoașterea statutului personal în cadrul dreptului privat internațional, care din perspectiva dreptului migrației este insuficientă în sensul că recunoașterea statutului unei persoane în dreptul civil dreptul privat internațional nu este respectată de acordarea în baza dreptului imigrației a statutului corespunzător persoanei respective. Veți vedea încă o dată cum se uh, desfășoară legăturile dintre cele două domenii în studiul pe care l-am efectuat. Și aș face trimitere la uh, procedura CAFALA din uh, care este o instituție musulmană, o instituție islamică. E nevoie, deci, de o coordonare între cele două seturi de reguli în cadrul dreptului privat internațional. Cafala produce efecte civile în statele membre ale Uniunii, însă nu este sistematic urmată de dreptul copilului de a intra în mod legal și de a rămâne pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. Și aș face trimitere la, al șaptea, la a șaptea constatare din primul studiu, prin care arătăm că Uniunea Europeană este încurajată să îmbunătățească nivelul de cunoaștere a Convenției de la Haga din 1996, respectiv a obligațiilor pe care aceasta le impune uh, asupra statelor membre în ceea ce privește pe copiii migranți, inclusiv referitor la CAFALA. Statele membre trebuie să înțeleagă că CAFALA, chiar dacă nu există în propriile lor sisteme juridice, creează drepturi, generează drepturi pentru copiii migranți și în baza regulilor din Convenția de la Haga trebuie să se, li se acorde acestor copii uh, vize și trebuie să li se respecte dreptul la viața de familie. În încheiere, aș dori să mă refer la al doilea uh, capitol din acest studiu privitor la dreptul uh, străin. S-au întâlnit dificultăți în ce privește aplicarea dreptului străin dreptului țărilor terțe, în special în ceea ce privește autoritățile nejudiciare, de exemplu, autoritățile care se ocupă de înscrierea în Registrul Național sau autoritățile care sunt competente pentru probleme de migrație. De exemplu, când un migrant sosește la graniță, poliția de la graniță polițistul de frontieră, frontieră îi evaluează documentele. În cazul reîntregirii familiei, autoritățile administrative competente Poate că trebuie să ia o hotărâre în legătură cu o căsătorie mm, ă, celebrată în afara țării în baza dreptului străin. E vorba de căsătorii religioase, călătorii, căsătorii între copii, de exemplu, deci pot exista astfel de situații. În baza regulamentului de la Dublin este posibilă aplicarea dreptului străin care reglementează relațiile de familie pentru persoanele respective. În astfel de situații apar câteva probleme spinoase. Autoritățile au dreptul, au obligația, de fapt, să uh, aplice dreptul străin chiar fără să-i cunoască foarte bine conținutul? Din câte știm, nu există un studiu științific în legătură cu această problemă arzătoare. E un lucru pe care l-am constatat în mai multe state membre cu exemple. Și acum îi voi da cuvântul colegei mele, Sabine Chionulu. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Cel de-al doilea studiu al nostru se referă și el la interacțiunile între dreptul migrației din Uniunea Europeană și dreptul internațional. Um, și ne concentrăm mai ales pe protecția copiilor neînsoțiți și separați de familie, copii aflați în migrație fără a beneficia de răspunderea pe care le-o acordă un adult și de prezența acestuia. Am avut uh, un câmp uh, foarte amplu al uh, studiului nostru, un domeniu de aplicare, adică ne-am concentrat pe toți copiii, fie că ei cer azil sau nu, indiferent de motivul migrației. Am pornit de la actuala lipsă de coordonare între cele două seturi de reguli, dreptul privat internațional și dreptul migrației. Există reguli, există rețele de cooperare pentru protecția copiilor în Uniunea Europeană, conform ambelor seturi um, de reglementare. Însă am descoperit cu uimire că aceste reguli și rețele acționează în realități diferite, fără niciun fel de coordonare și aliniere, ignorându-se reciproc. Este tulburător acest lucru, așadar constatările noastre merg înspre um, un anumit obiectiv, adică o coordonare mai bună între cele două seturi de reglementare. Din fericire, Regulamentul Bruxelles 2 bis, în ceea ce privește răspunderea, răspunderea parentală și instrumentele uh, sistemului european uh, comun de azil, sunt în revizuire acum și există acum ocazia de a îmbunătăți situația. Studiul nostru are trei capitole. Primul se referă la interacțiunile între uh, cele două seturi de reguli, al doilea capitol co- uh, mecanisme de cooperare, cooperare transnațională și uh, capitolul al treilea chestiuni orizontale, care sunt relevante pentru toți copiii imigranți. Nu mă voi referi la întreg studiul, ci la uh, capitolele 1 și 2, mai exact la aspectele cele mai importante. În primul rând, interacțiunile între dreptul privat internațional și dreptul migrației. Aș dori să subliniez aici al treilea aspect, a treia constatare cheie în ceea ce privește copiii care cer azil. Noi cerem o coordonare mai bună între regulamentul Bruxelles 2 bis și instrumentele SECA. Să zicem că avem un copil neînsoțit din Irak care cere azil într-un stat membru. Trebuie să-i fie numit un tutore. Acesta trebuie să reprezinte copilul în timpul procedurii odată ce a fost acordat statutul de refugiat, trebuie să fie găsită o soluție pe termen lung. Dacă, din potrivă, nu se acordă acest statut de refugiat, este nevoie totuși să se găsească o soluție durabilă în interesul superior al copilului. Ce stat membru este uh, competent aici să ia asemenea măsuri de protecție? Regulamentul Dublin are reguli aplicabile în timpul procedurii de azil, vreme ce regulamentul Bruxelles 2A 2 bis uh, oferă reguli generale pentru protecția copiilor în baza dreptului civil. Aceste drepturi, aceste reguli se aplică în, în orice circunstanță, inclusiv pentru copiii care cel, cer azil. În practica actuală, prevederile și autoritățile specializate pe azil se pare că au uh, prioritate. Atâta vreme cât procedura de asil este pe rol. Totuși, situația juridică nu este foarte clară și protecția copiilor nu este optimă. Noi susținem că trebuie să fie introduse trimiteri încrucișate în instrumentele SECA și uh, Bruxelles 2 bis pentru a crea o complementaritate și în cadrul revizuirii uh, regulamentului Bruxelles 2 bis trebuie să se acorde o atenție specială acestor minori neînsoțiți și uh, trebuie să existe o coordonare cu regulile uh, existente în cadrul uh, SECA. Având în vedere revizuirea paralelă a instrumentelor SECA, trebuie să se țină cont de instrumentele care sunt disponibile deja în baza dreptului civil, adică regulamentul Bruxelles 2 bis și uh, Ehm, Convenția de la Haga din 1996 cu privire la protecția copilului, la care voi reveni mai târziu. În plus, având în vedere criza actuală a refugiaților, cred că e important să ținem cont de nevoia de protecție a copiilor migranți care nu cer azil. Să luăm de exemplu regula instituită de articolul 13 al, al, al regulamentului Bruxelles 2 bis, care este foarte important pentru minorii neînsoțiți. Aici, competența se bazează pe prezența copilului într-un stat membru. Alineatul 2 este unul dintre puținele exemple în care un instrument de drept privat internațional tratează explicit problema copiilor migranți. Dar această prevedere cum se aplică ea minorilor neînsoțiți care au venit din motive economice aici și nu în urma persecuțiilor? Gândiți-vă că un minor neînsoțit, care nu e din Irak, ci din Maroc, să zicem, acest copil este considerat strămutat la nivel internațional din cauza tulburărilor din țara lui? Această întrebare reiese din articolul 13 al Bruxelles 2 bis, dar reiese și din Convenția de la Haga, pentru că ea are o prevedere asemănătoare pentru această situație. În studiul nostru, noi sugerăm că articolul acesta 30 și prevederea echivalentă din Convenția de la Haga trebuie să fie interpretate um, în mod larg, indiferent de motivul imigrației copilului, pentru, ca, pentru a da întâietate autorităților statului în care copilul este prezent. Dar trebuie să spunem că textul nu e clar și trebuie să se dea atenție uh, copiilor, migranți uh, de toate categoriile. Vorbim apoi despre mecanismele de cooperare transfrontaliere, care sunt esențiale pentru copiii imigranți. Este nevoie de cooperare pentru a colecta informații cu privire la situația copilului și a familiei sale. Ca să revin la exemplul meu al unui copil neînsoțit din Irak, care este într-un centru de primire din Grecia, trebuie să-i fie depistați părinții care, sau alte rude care sunt poate împrăștiate prin Europa. Apoi, autoritatea trebuie să origin of the child or a different state, member state or third state. Să se gândească unde, uh, unde va fi transferat copilul și în funcție de ce criterii. De exemplu, părinții copilului ar putea să fie în Irak încă, deci nici nu se pune problema să fie returnat acest copil în țara de origine. Sau, dar ar putea să existe o mătușă sau un frate sau o soră în alt stat membru al Uniunii Europene și este în interesul uh, superior al copilului să nu rămână în Grecia singur și să fie transferat în alt stat membru lângă familia sa. O a patra constatare cheie referitoare la propunerea Comisiei pentru reformarea regulamentului Bruxelles 2 bis. Capitolul legat de cooperare între autoritățile centrale nu este suficient de detaliat. Deci, mecanismul de cooperare de până acum nu este folosit la potențial maxim. Propunerea Comisiei specifică domeniile de cooperare um, și acest lucru îmbunătățește, um, îmbunătățește cooperarea, deci susținem uh, aceste noi specificări. Dar trebuie să spunem că acest regulament se aplică doar cooperării între statele membre, în vreme ce protecția copiilor migranți uh, cere uh, cooperare și cu autoritățile din state terțe de tranzit sau de origine. Cooperarea cu țările terțe este guvernată de uh, Convenția din 1996 de la Haga cu privire la protecția copilului. Aceasta se aplică în toate statele membre ale Uniunii Europene și a fost ratificată de 18 alte state, printre ele se numără Turcia, Albania și Maroc. În ceea ce privește Convenția de la Haga, aș dori să vă spun care este a treia descoperire noastră. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că țările terțe care deja fac, uh, sunt semnatare ale Convenției o implementează corect. Dacă nu e cazul, atunci Uniunea Europeană trebuie să ofere asistență acestor țări terțe. Pentru că nu e suficient să ratifici această convenție dacă nu o și pui în aplicare. Pe deplin. Apoi, Uniunea Europeană trebuie să identifice urgent acele țări terțe cu care este necesară cooperarea în ceea ce privește situația minorilor neînsoțiți. Trebuie să se vadă dacă este posibil și rezonabil să se facă așa ceva și dacă se pot încuraja aceste state să adere la convenție. În concluzie, aș dori să subliniez că în timpul cercetărilor noastre am descoperit multe instrumente interesante deja existente sau care se află în discuții în uh, cadrul procesului de reformă a regulamentului și în ambele seturi de reglementări. Um, dar, după cum spuneam, uh, dreptul internațional privat și legislația cu privire la migrație sunt ancorate în realități <laughs> diferite. Este nevoie de legislație europeană în acest domeniu și în ambele studii am identificat câteva măsuri concrete. Echipa noastră își va continua cercetările în acest domeniu pentru că noi considerăm că se poate face mult mai mult pentru a obține o interacțiune mai bună între cele două cadre juridice. Vă mulțumesc pentru atenție! Thank you very much. Thank you both very much. Mulțumesc foarte mult. Acum voi continua în a doua parte a atelierului nostru cu doamna Martina Erb lüneman care este judecătoare la Tribunalul din Ham și este membru al rețelei judiciare europene. Ea ne va vorbi despre experiența ei în acest domeniu. Intervenție fără microfon. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, mă bucur foarte mult să fi fost invitată aici ca să vă spun ce se întâmplă în practică. Să prezint perspectiva germană, perspectiva unui judecător. Avem uh, mulți refugiați, mulți refugiați neînsoțiți, dar această informație vă este deja cunoscută. Eu cu documentul meu am încercat să vă vorbesc despre experiențele personale, experiențele uh, pe care le-am acumulat în instanță. Pot să vă spun care au fost interpe- interpelările care au venit înspre noi, înspre mine ca judecător de legătură uh, în rețeaua Haga și pot să vă spun care este reacția în practică asupra, la faptul că la început am fost printre puținii care au îndrăznit să facă publică uh, o anumită informație, ca să putem să avem în baza, să ne putem întâlni în baza unui anumit fapt. În Germania, prioritate are protecția minorilor dacă este să discutăm despre minorii refugiați neînsoțiți. Deci dacă avem un refugiat neînsoțit, minor, atunci, în primul rând, trebuie să nu pierdem din vedere că e vorba, în primul rând, de un copil. Un copil care nu are un reprezentant legal și care necesită atât un reprezentant legal cât și protecție. Apoi, în al doilea rând, vedem că e vorba despre un cetățean străin și apoi uh, luăm în calcul și dreptul străin. În ceea ce privește noul paragraf din codul social, al netul 8, a fost introdus în 2015, în momentul în care au ajuns mulți refugiați la noi. În Germania există un sistem care permite redistribuirea și avem două tribunale pentru tineri. Mai întâi tribunalul Uh, care ține de locul în care se află de existența copilului și apoi după redistribuire avem Tribunalul pentru Minori care într-adevăr se ocupă de cauza minorului. Și acest sistem este legat și de o obligație și justificare Pe lângă aceste tribunale, deci tinerii aceștia trebuie să fie uh, trebuie să se bucure de o reprezentare legală și după redistribuire trebuie să fie informat și Tribunalul Familiei, unde se face un prim aviz. Dreptul familial german nu s-a modificat în lumina valului de refugiat, N-a fost nevoie. Se poate face o notificare la tribunal în cazul în care se constată că un minor necesită protecție. Nu contează cetățenia minorului în cauză. Se face așadar o notificare, dar adesea este o notificare făcută de către Tribunalul pentru Minori, pentru că de acolo se știe unde locuiește copilul și uh, se poate face în tribunalul de primă instanță sau, uh, uh, la nevoie, sunt rudele cele care ne notifică. un minor este limitat în capacitatea sa de a întreprinde anumite acțiuni și, prin urmare, se impune găsirea unui reprezentant legal care să se asigure că drepturile minorului sunt respectate. Dacă reprezentantul legal nu există, atunci se ocupă statul de conferirea unuia. Asta prin uh, tribunalul familial. Ce este special la sistemul uh, german? Noi eh, suntem informați foarte repede eh, de situația minorului, adesea prin Tribunalul eh, pentru Minori, dar se prea poate să intrăm direct în contact cu copilul, analizăm situația și se întâmplă chiar și dacă copilul se află în Germania doar de câteva săptămâni. Noi aplicăm adesea articolul 13 cu alineatul 2 Știm însă că chiar dacă un copil e refugiat, asta nu înseamnă că nu se poate bucura de niște condiții normale în uh, Germania, să aibă un permis de ședere obișnuită și atunci se aplică articolul 8 uh, din Bruxelles 2. e mai greu să constatăm în practică cine e cu adevărat refugiat, cine a fost, uh, uh, cine a fugit de acasă și cine a ajuns la noi din cauza condițiilor uh, imposibile de acasă. Deci ne este foarte greu să ne bazăm strict pe ceea ce ne povestesc copiii. Dreptul material german spune că atunci când tribunalul familiei constată că părinții nu-și pot exercita funcția uh, pe termen îndelungat, atunci se creează baza materială pentru acțiunea noastră. Eu am ilustrat câteva probleme din practică și am încercat să vă explic cum ar fi mai de bun simț să reglementăm lucrurile. Știu că există în alte părți foarte multă incertitudine juridică, pentru că odată este vorba de constatarea vârstei. N-av, în mod obișnuit, aceste persoane n-au uh, acte. Adesea au pe telefon doar un document scanat, dar noi nu avem de unde să știm dacă este un document autentic sau falsificat. Și trebuie să investigăm. Și atunci, la un moment dat, se pune întrebarea unde sunt limitele. Cine poartă de grijă copilului? Trebuie să stabilim asta aplicând dreptul străin. Se prea poate să existe și hotărâri judecătorești străine și atunci lucrurile se complică și mai tare. Întrebarea este, când părinții sunt preîntâmpinați uh, de a-și exercita funcția de părinte. Copiii adesea ne spun că au contact cu părinții pe telefonul mobil sau pe calculator, unii zilnic, alții o dată pe lună, când e uh, posibil. Pot acești părinți să își exercite funcția părintească? Sunt copii care vin în Europa și au uh, procuri scrise, împuterniciri. pentru persoane care le-au însoțit uh, pe parcursul călătoriei sau pentru persoane care trăiesc deja de mai multă vreme în Europa și la, înspre care au venit acești uh, copii. Ajung aceste documente și dacă da, cum le manevrăm? Apoi, trebuie să reprezentăm copiii în toate domeniile. Mai întâi, să clarificăm perspectiva. Să vedem, e necesar să uh, facem cerere de azil sau uh, permis de ședere să cerem uh, în, pentru ca mai apoi copilul să se poată bucura de o educație. Ce se întâmplă cu reîntregirea familiei? Nu e vorba strict de reîntregirea familiei, e vorba de faptul că trebuie să facem tot posibilul pentru ca copilul să primească susținere financiară. Sau e vorba poate de uh, Um, situații în care copilul e bolnav și necesită o operație, o intervenție chirurgicală sau ce se întâmplă dacă trebuie înscris la școală. Fiecare caz trebuie tratat în mod uh, separat. Și apoi, care sunt uh, cererile? Eu vă spun care sunt cererile în teorie, pentru că practica diferă foarte mult. E nevoie să fie, existe cunoștințe pedagogice și culturale. Dreptul străin trebuie și el cunoscut Uh, pericolele cu privire la traficul de persoane, cunoștințe lingvistice. Uh, adesea, minorii, dacă nu sunt foarte mici, pot vorbi engleză. Ideal este să găsim pe cineva care să vorbească limba țării din care provine, dar după cum v-am spus, în practică lucrurile nu sunt mereu implementabile și cu siguranță mai trebuie să lucrăm puțin la structuri. e iarăși foarte greu să stabilim când devine major copilul. Îmi cer scuze, m-am încurcat cu prezentarea PowerPoint. Deci, ce se aplică? Dreptul privat eh, german, internațional, și atunci eh, aplicăm dreptul țării de origine al copilului? Uneori copiii devin majori în țara de origine după 18 ani. Tocmai vom vorbi despre, procedu- de, despre procedura de acordare a permisului de ședere, nu revin asupra ei. Apoi, în 2015, când a fost punctul culminant al valului de refugiați, am uh, stabilit uh, că trebuie să ajut, acordăm ajutor prioritar copiilor și am chiar crescut vârsta de la 16 la 18 ani a tuturor celor care vor fi avuți în vedere. Ce mai e de actualitate? Pe 2 iunie, în anul acesta, Bundestagul German a dat uh, legea împotriva căsătoriilor copiilor. În ceea ce privește valoarea personală, felul în care tratăm noi pe minorii refugiați este unul care este în deplin respect cu drepturile omului. Avem grupuri interdisciplinare care se întâlnesc și care au îmbunătățit deja situația. Sigur, uh, mai sunt multe întrebări și întotdeauna e loc de mai bine. Vă mulțumesc! Bine, multe grazie Încă... Uh... Eh, Mulțumesc foarte mult și dumneavoastră. Acestea au fost intervenții extrem de importante și interesante, în special în lumina momentului istoric pe care îl trăim. Când încercăm să gestionăm cât se poate de bine fluxurile migratorii, Uniunea Europeană se confruntă cu provocări uriașe, în special în ceea ce privește reformarea sistemului comun european de azil. Mi s-a părut foarte interesantă ideea de a face trimiteri încrucișate în uh, regulamentul lui Bruxelles II și respectiv uh, privitor la Biroul European de Azil. Ne vom ocupa mai aproape de subiectul acesta atunci când ne vom ocupa de reforma de care vorbim astăzi. Legăturile sunt evidente, așa cum spuneați și dumneavoastră, când arătați că nu întotdeauna este posibil să se identifice vârsta exactă a persoanei pentru a se stabili dacă e minor sau nu, sau mm, când este greu de evaluat un certificat de căsătorie străin. Sunt probleme cu care se confruntă de acum zi de zi statele membre și care au implicații la nivel internațional. Nu doar în ceea ce privește statele membre, ci și în relațiile lor cu țările terțe. Referitor la tutorii minorilor neînsoțiți, subiectul se complică și mai mult și este și mai delicat. Pentru că în prezent numărul minorilor neînsoțiți care sosesc pe teritoriul Uniunii Europene este în creștere. Și, din păcate, fenomenul acesta nu este însoțit de, cum să zic, nu un număr adecvat de tutori disponibili pentru minorii aceștia. Deci sunt probleme care se pun în interiorul statelor membre, iar situația aceasta a minorilor neînsoțiți trebuie uh, soluționată într-un fel. Tutorii trebuie să fie ori voluntari, ori remunerați. Dacă stabilești uh, un sistem pe bază de voluntariat, acest lucru poate să descurajeze foarte mulți cetățeni de a-și asuma acest gen de responsabilitate, de sarcină. Pe de altă parte, dacă le oferă o remunerare, dacă le oferă o remunerație, există riscul să fie persoane care să dorească să abuzeze de, să, de această posibilitate. Iată, tot atâtea probleme pe marginea cărora va trebui să găsim soluții. Și acum îi dau cuvântul doamnei Dimitropulu, care, Gheorghea Dimitropulu, care ne va vorbi despre uh, tutelă pentru copiii, pentru minorii neînsoțiți. Mulțumesc foarte mult! În următoarele 15 minute voi încerca să vă ofer o imagine de ansamblu a sistemelor de tutelă în cele 28 de state membre pe care le-a acoperit studiul nostru, în dorința de a promova o înțelegere comună a uh, tutelei la nivelul Uniunii Europene și a sistemului de azil. Sistemul a, eh, studiul a fost destul de amplu, el acoperă mai multe aspecte ale sistemului de eh, tutelă, modul de stabilire a tutorilor, responsabilitățile acestora, dar s-a concentrat pe modul în care se aplică în practică dispozițiile în materie de tutelă copiilor străini sau copiilor victime ale traficului de persoane se poate întâmpla ca astfel de copii să se pomenească singuri și în situații de risc în statele membre, riscând să devină victime ale traficului de persoane. S-a întâmplat ca astfel de copii să fie exploatați de rețele infracționale, de exemplu, chiar de către cetățeni europeni. Deci trebuie văzut ce se poate face în astfel de situații. Voi începe cu câteva aspecte de terminologie. Nu există o definiție comună a tutorelui în uh, dreptul uh, Uniunii Europene. Conceptul se folosește în mod diferit, în practică, pentru a descrie, de fapt, același, aceeași persoană. Se folosesc și termeni diferiți, uh, custode, mm, trustee și așa mai departe. Mai ales în ceea ce îi privește pe copiii străini. Deci, trebuie stabilite sarcinile persoanei. Ne uităm la, la sarcinile persoanei respective și nu la termenul folosit pentru a o defini. Și acum sarcinile. Mai întâi, reprezentare juridică. Cred că trebuie înțelese diferențele între reprezentanții juridici și tutori. Primii au un mandat juridic foarte clar, bine definit prin lege, sau definit clar la momentul desemnării. E vorba de regulă de reprezentarea minorului în anumite proceduri, cum ar fi cele de oferire a azilului sau de conflict de interese între copil și alte persoane, de exemplu do violența domestică, atunci când cineva trebuie să reprezinte interesul, interesul copilului în fața membrilor familiei sale. Deci se stabilesc uh, uh, clar uh, regulile și sarcinile persoanei respective și când, ele, când iau ele capăt. Când vorbim însă de tutore, Vorbim de mai mult decât atât, vorbim nu doar de reprezentare juridică, ci și de asigurarea interesului superior al copilului din toate punctele de vedere, care ține de sănătate, de viața socială a copilului și așa mai departe. În practică, la nivel național, constatăm că cele două funcții se pot distinge, funcția de reprezentare juridică se poate distinge de aceea a unui tutore, chiar dacă ambele persoane sunt numite, se poate întâmpla chiar ca cele două persoane să fie numite pentru același copil. Să spunem situația în care există un conflict de interese între tutorul desemnat pentru copil și copilul respectiv. În acest caz trebuie desemnat un reprezentant legal al copilului. o persoană care să aibă cunoștințele juridice necesare și expertiza adecvată, cunoștințe în legătură cu azilul sau pentru a stabili ce se întâmplă cu copilul în cazul în care a fost victima traficului de persoane sau dacă s-a fost implicat într-o rețea infracțională. Deci trebuie să aibă o expertiză și cunoștințe de drept, lucru prevăzut de Comitetul ICNUR Ce se întâmplă acum la nivel național. Există dispoziții în legislațiile naționale pentru desemnarea unui tutore în situația în care copiii nu au îngrijire din partea părinților, cu alte cuvinte, când părinții au decedat sau când părinților instanța le interzice să își exercite obligațiile parentale, de exemplu în caz de violență, de exploatare a copilului, Copiii sunt atunci uh, luați din familie și uh, se, li se desemnează un tutore. Aici intră și copiii străini, însă în practică din studiul nostru a reieșit că statutul de rezident al copilului este și cel care stabilește reprezentarea juridică și uh, tutorele. Statutul acesta este fundamental ca și cetățenia copilului, adică dacă copilul este cetățean european sau resortisan dintr-o țară terță. Legislația privind protecția copilului uh, reglementează aceste chestiuni, dar și uh, uh, legislația în materie de migrație. Deci, copiii care solicită azil, copiii neînsoțiți, vor primi un reprezentant juridic în timp ce legislația familiei le oferă posibilitatea de a avea un uh, tutore numai în cazul în care um, au fost identificați ca refugiați sau dacă au fost, uh, dacă s-a stabilit că o sunt victima unei rețele infracționale și așa mai departe. Um, What I want to point is about EU children. Um... În ce privește pe copiii din Uniunea Europeană am constatat câteva probleme foarte dificile și o lipsă de coerență între felul în care sunt tratați copiii aceștia în statele membre. Cum se aplică Bruxelles 2 sau mai degrabă nu se aplică în aceste cazuri pentru că statele membre uneori în unele dintre ele pare că acest instrument nu este relevant pentru că el vizează doar situațiile de răpire a copiilor și nu și copiii care sunt victime ale traficului. În vederea, de exemplu, exploatării în scopuri infracționale. În aceste situații, copiii sunt transferați în cazul, în, în, în cazul copiilor cetățeni europeni către statul membru al cetățeniei lor prin ambasade, prin uh, canalele adecvate și nu se întreprind niciun fel de acțiuni suplimentare în ceea ce privește pe copiii respectivi. Cât privește procedurile de desemnare, în majoritatea statelor membre, autoritățile judiciare se ocupă de asta. Există însă și cazuri în care de asta răspund autoritățile administrative. Mă refer la desemnarea unui tutore. Desemnarea se face cât mai curând, dar nu există un termen limită. Acolo unde el există, uh, termenul ar fi cam 8 zile, dar în multe state membre el nu este prevăzut în lege. Cum, se, cum spuneam, desemnarea se face de instanță, de cele mai multe ori, sau în statele membre, de exemplu, există situația în care autoritatea de tutelă pentru minorii neînsoțiți acționează ea însăși ca tutore din primul moment în care copilul respectiv ajunge pe teritoriul țărilor de jos. Această dispoziție uh, facilitează și face mai rapide procedurile de desemnare. În alte state membre se stabilesc aranjamente provizorii în materie de tutelă. Astfel de uh, aranjamente există în aproape toate statele membre se prevede, de exemplu, că, un, uh, că se stabilește în centrul de primire un um, tutore provizoriu pentru copilul respectiv la sosirea acestuia sau în Grecia, de exemplu, se desemnează uh, drept, uh, se desemnează un, un tutore provizoriu prin intervenția unui procuror local. E nevoie însă de uh, reprezentarea juridică cât mai rapidă a copilului. Pentru că în prezent durează foarte mult să se uh, numească, să se desemneze un tutore definitiv. Mm, instanțele sunt uh, copleșite de foarte multe cazuri, iar uh, mm, tutorii înșiși au prea mulți copii uh, solicitanți de tutelă și nu reușesc, nu au expertiza necesară pentru a gestiona o astfel de situație. În ce privește nevoile speciale ale copiilor neînsoțiți, de exemplu în țările de jos, avem o autoritate specializată, apoi în Belgia, dar și în Danemarca există dispoziții speciale pentru copiii neînsoțiți, uh, pentru solicitanții de azil minori. Uh, uh, Se acordă prioritate Mm, în, la desemnarea uh, unui tutore uh, mem, membre, membrilor familiei, rudelor. Există de asemenea cazuri de copii separați, de minori separați. Trebuie atunci stabilite legăturile de rudenie cu adultul care poate că îl însoțește pe unul dintre ei și apoi trebuie, văzută ce fel, trebuie văzut ce fel de relație are adultul respectiv cu minorul, dacă nu cumva este o relație abuzivă. Timpul este însă foarte scurt. Să nu uităm, de exemplu, de procedurile de la frontieră, când trebuie să înregistrezi întâi copilul. Să nu uităm de faptul că trebuie să existe și instrumentele și expertiza pentru a face această evaluare. În multe cazuri avem așa numitele cazuri de copii separați, care apoi sunt abandonați odată ce s-a intrat pe teritoriul Uniunii Europene de către de copiii respectivi în timpul procedurii sunt așadar părăsiți de uh, adultul însoțitor. Au fost și cazuri în care adulții însoțitori au fost desemnați fie reprezentanți juridici, fie tutori pentru copii, fără o evaluare adecvată. S-au identificat chiar cazuri de exploatare, de abuz sau chiar de trafic Doamna președinte vorbea mai devreme de, de o altă problemă importantă cu care se confruntă statele membre în prezent, și anume statutul de tutore, dacă să fie un statut pe, bazat pe voluntariat sau un statut de tutore profesionist. Sistemele diferă între statele membre. Există state membre unde acest statut se acordă doar voluntarilor. Există însă și state membre în care ambele variante sunt uh, aplicabile. Și profesioniștii și freelancerii, să-i numim așa, pot deveni tutori. Cele două uh, variante coexistă. Uh, Nu contează foarte mult acest lucru, cât contează mai degrabă calificarea persoanei care asigură rolul de tutore. E nevoie de asemenea de monitorizare, de supraveghere și de niște standarde de performanță la evaluarea uh, acestei persoane și a modului în care își de desfășoară activitatea. Sarcinile tutorelui sunt de asemenea o problemă, pentru că ele nu sunt definite în majoritatea cazurilor cu prea mare precizie în lege. Sunt diferențe în ceea ce privește mandatul încredințat tutorelui ce trebuie el să facă în uh, acordarea de sprijin copilului exact. Aceste lucruri nu sunt suficient de clar și precis definite în legislația națională. Uh, and guidance that's uh, uneori uh, există niște orientări, adică niște dispoziții privitoare la orientări cu privire la modul în care trebuie să-și desfășoare activitatea un tutore, dar fără să existe un caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. Uneori uh, există diferențe nu doar între statele membre, ci și în interiorul aceluiași stat membru. Lucrurile acestea se reglementează uneori la nivel local, astfel încât se ajunge la practici cu totul diferite între diferite părți ale țării. De exemplu, rolul tutorului în procedura de evaluare a vârstei e o problemă de care s-a ocupat și legislația Uniunii Europene, însă în realitate constatăm că se numesc cel mai adesea tutori după evaluarea vârstei și nu înainte. Și atunci constatăm că uh, practicile și la acest capitol pot fi foarte diferite. Concluziile. O concluzie la care s-au referit și colegii este că legislația uh, în materie de azil și migrație uh, are prevalență față de cea privitoare la uh, protecția copilului. Există incoerențe, inconsecvențe și, ca urmare, statutul determină, statutul acordat copilului determină tipul de îngrijire care îi se oferă și calitatea acesteia. Apoi, numirea tutorului mai este o problemă și termenele pentru numirea tutorului. Procedurile în instanță, în cazurile complicate, mai ales pot provoca întârzieri suplimentare, însă Cred că ce e important pentru discuția noastră se referă la înregistrarea copiilor cu procedurile de evaluare a vârstei? Uh, the issue of age assessment, is not... În materie de evaluare a vârstei, nu există o practică armonizată și chiar în aceeași țară uneori practicile în materie de evaluare a vârstei nu se potrivesc în ce privește migrația și azilul cu cele folosite în dreptul penal. Și în acest caz există de practici pentru stabilirea identității vârstei unor victime sau chiar a unor infractori minori. Ar trebui ca și la acest nivel să se ofere mai multă armonizare. Apoi rezultatul evaluărilor, cum se înregistrează el în documente. Sau pe ce se bazează, pe care documente se bazează. Uneori uh, nu e clar nici acest lucru. Acolo unde trebuie să înregistrezi copilul, uh, datele trebuie să se bazeze și pe Eurodat, Eurodac. E, e foarte complicat în ce privește introducerea datelor în bazele de date. Lucrurile acestea nu sunt bine prevăzute în lege. Este foarte greu de intervenit pe datele care au fost odată introduse în bazele de date de către autoritățile polițienești sau alte tipuri de autorități în urma constatărilor ulterioare. Prin urmare, stabilirea statutului copilului, dacă, dacă este neînsoțit, de exemplu an example that uh, it is practices are quite diverse. La acest capitol, practicile diferă foarte mult. În Grecia, de exemplu, dreptul civil stabilește că în cazul uh, unui copil căsătorit, unui minor căsătorit, reprezentantul juridic al acestuia este soțul adult. Dar asta e o problemă, pentru că autoritățile trebuie să evalueze relația dintre cei doi, pentru că se, trebuie să aibă în vedere și posibilitatea traficului sau a căsătorilor forțate. Există și țări ca Danemarca și țările de jos, unde se desemnează un uh, tutore provizoriu care evaluează pe termen mai lung uh, relația dintre uh, copii și persoana adultă care e desemnată ca reprezentant juridic pentru a se stabili dacă este o relație bună sau nu. Și, în fine, cooperarea internațională în materie de um, inclusiv de trafic cu minori. Statutul um, tutorelui poate să diferă foarte mult între state. În general, însă, rolul lor nu este foarte concret definit. În principiu, rolul este de a asigura interesul superior al minorului. Însă, în anumite state membre, rolul este extrem de precis și de bine definit în cursul procedurilor. Problema evaluării relației copilului cu adultul însoțitor sau cu alți membri ai familiei de acasă sau din statul membru în care se duce copilul, este o problemă fundamentală. Cine evaluează exact ce în ce privește rolul tutorelui și rolul autorității de protecție? De obicei este vorba de autoritățile de migrație sau de protecția copilului, dar acestea au un rol limitat. Și n-au nici competența, nici expertiza de a, se, de a face față acestor cazuri. And network that is uh, been uh, uh, uh commissioned announcing the community. Există o comunicare a Comisiei privitoare la copiii migranți care arată că se dorește elaborarea unei rețele europene a tutorilor și asta ar putea contribui la o mai bună cooperare soluționând uh, unele probleme prin discuție la nivelul cooperării internaționale în ce privește în mod punctual problema, uh, tutor, uh, problema tutorilor. Când se termină rolul acestora, practicile diferă între statele membre. Atunci când tutorul a fost numit prin o hotărâre a instanței, acolo se prevede și momentul în care se încheie rolul tutorelui. Dar Asta duce la situații foarte complexe uneori când trebuie să se desfășoare un transfer al minorului chiar și între statele membre. Vă mulțumesc! Okay, thank you, thank you, thank you very much for this. Uh... Mulțumim foarte mult pentru această prezentare interesantă. Îmi cer scuze că am întârziat dar oricum sunt foarte impresionată de ce ați prezentat. Am ajuns la rubrica de întrebări și răspunsuri și colegii sunt rugați să ceară să intervină. Mulțumim foarte mult uh, pentru prezentări și pentru că ați invitat, ați uh, indicat care sunt provocările cu care ne confruntăm în protecția copiilor. Am o întrebare destul de amplă, pentru că mi-e greu să înțeleg cum Convenția pentru Protecția Copilului, cum funcționează Convenția pentru Protecția Copilului. Eu sunt din Danemarca și după cum știți, în țara noastră ne ocupăm foarte bine de îngrijirea propriilor noștri copii danezi. Dar guvernul nostru nu ezită să spartă familiile de refugiați Iar în momentul de față, chiar trimitem copii înapoi în Somalia. Copii care s-au născut și au crescut în Danemarca. Așadar, mi-e greu să înțeleg ce forță are această convenție pentru protecția copilului și de ce este nevoie în tratatul nostru, în regulamentul nostru, pentru a asigura, pentru a instaura un uh, tratament egal, uh, niște norme minime de protecția copilului care să fie cu forță obligatorie. Mă gândesc la copiii de pe teritoriul nostru. Doamna Merkel probabil va câștiga alegerile în Germania. Și poate vom avea o bază nouă pentru a schimba tratatele. Noi, ca politicieni, ce putem face pentru a ne asigura că toți copiii din Europa sunt tratați egal? Cum putem să le consolidăm drepturile atunci când vine vorba despre o hotărâre judecătorească? Nu știu dacă puteți să-mi răspundem. Mi-ar plăcea să am parte de un sfat din partea dumneavoastră. Este o întrebare dificilă și nu știu dacă se cade să răspund tocmai eu, dar v-am ascultat și mi se pare că, în primul rând, este nevoie de coerență în interiorul unei țări, în legislația națională. Acesta este uh, principiul de bază a tratamentului egal și nediscriminării pentru toți copiii. Acesta este punctul principal de pornire și nu doar în Danemarca în toate statele membre. Fiecare trebuie să facă o analiză a ceea ce se întâmplă în țara lui, să vedem care este legislația cu privire la protecția copilului și la migrație și să vedem o aplicare constantă. Și trebuie să vedem cum normele pot să fie aplicate în uh, mod eficace când vine vorba de protecția copilului. Să luăm exemplul tutelei în toate țările. Uh, prioritatea ale este dată familiilor, rudelor existente ale copilului și asta este foarte bine, pentru că există legături sociale, legături de familie și rudele uh, sunt cele mai indicate ca să fie tutori. Și uh, este firește o situație ideală atunci când găsești o bunicuță drăguță care are grijă de copil. Dar să ne gândim și la alte situații. Un copil care vine din Maroc, Somalia, Irak, Siria sau mai știu eu de pe unde, uh, și acesta nu vine întotdeauna de uh, însoțit de o persoană cunoscută. Și trebuie să vedem cum se aplică prevederile uh, și cum se va evalua relația aceasta, atunci mai ales că nu există documente. Deci cred că aceasta este abordarea potrivită. Trebuie ca fiecare situație să fie luată în parte și să se aplice principiile nediscriminării și egalității de tratament. Nu știu dacă doriți să reacționați, dar văd că există un domn în spate care a cerut cuvântul. Domnul Van Leeuwen. Întâi, domnul Van Leeuwen. Voi încerca să răspund la întrebare în măsura în care există un răspuns. Porniți de la presupoziția că nu există aceste instrumente juridice și nu știu dacă este cea corectă. Chiar cred că avem nevoie de instrumentele necesare. Problema se pune de executare. Uh, Articolul 3 din Convenția ONU pentru, prote- pentru drepturile copilului uh, spune că trebuie să se acționeze întotdeauna în baza uh, interesului superior al copilului. Este greu pentru mine să înțeleg cum un copil care a fost născut, crescut în Danemarca, vorbește danez, are prieteni acolo și este trimis în, în, în Nigeria, Somalia sau mai știu eu unde. Cum este acest lucru în interesul copilului. Deci cred că trebuie să fie găsită o cale și în Danemarca, prin uh, tribunale, prin ONG-uri, pentru a aplica regulile deja existente. Nu cred că este nevoie de măsuri suplimentare. În anumite țări din Europa, se înțelege de la sine că nu trimiți un copil în, uh, în altă țară în astfel de uh, circunstanțe și e o încălcare a Convenției ONU. Cred că ideea este să punem în aplicare reguli deja existente și să nu adăugăm straturi legislative suplimentare. Nu știu dacă sunt de acord colegii cu mine. Doresc să îi dau o șansă și domnului, domnului din spate să se exprime. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sunt Filip Lorți, prim secretar la conferința de la Haga cu privire la dreptul privat internațional. Această conferință salută studiile prezentate astăzi și suntem de acord cu câteva dintre constatări. În momentul de față, noi pregătim un studiu tocmai în acest domeniu pentru aplicarea Convenției din 1996, care a fost uh, menționată astăzi și facem acest lucru în uh, cooperare cu UNICEF, cu ICNUR și cu Comitetul uh, ONU cu privire la drepturile copilului. Acesta, din urmă, într-o declarație din 2005, a promovat uh, aplicarea Convenției din 96 la acest domeniu. Adunarea Generală a ONU în, uh, liniile sale directoare pentru îngrijire alternativă, a solicitat statelor să implementeze această convenție din 1996 tocmai pentru a rezolva aceste probleme ale minorilor neînsoțiți și separați de familie. Considerăm că termenul uh, tulburări trebuie să fie interpretat în mod foarte amplu, extins, uh, și asta este în uh, conformitate cu dreptul internațional. Uh, tulburările trebuie să includă foametea, războiul civil, dezastre de mediu și uh, tulburări socioeconomice. Suntem de acord cu studiile, în măs- pentru că uh, considerăm și că regulamentul Bruxelles 2 bis are limitările sale. După cum s-a indicat astăzi, în Europa uh, ar intra în area sa de acoperire doar copiii din uh, România sau din Bulgaria, pentru că articolul 61 al regulamentului spune că Um, acest uh, regulament se aplică doar copiilor care au reședință în Europa. De asemenea, suntem de acord că sistemul de cooperare din baza convenției este mai sofisticat decât regulamentul Bruxelles 2 bis. Totuși, nu suntem de acord în următoarea privință și a fost ilustrată astăzi. Convenția din 96 nu se aplică doar cu statele uh, contractante. Există reguli universale ale competențelor. Um, articolul 6 al Convenției se aplică indiferent dacă copilul respectiv are reședința într-un stat contractant sau nu. Al lucru valabil și pentru articolele 11 și 12, care prevăd regulile în baza cărora copilul este trimis înapoi într-un stat necontractant. Deci trebuie să fie clarificat acest lucru în studiu. Totuși, în ceea ce privește statele necontractante, sistemul nu se aplică, sistemul bazat pe autorități. Însă știm, de exemplu, din Cehia că autoritățile colaborează cu ambasadele statelor de origine și cu ă, consulatele, precum și cu uh, Uh, organizații precum Save the Children și Crucea Roșie pentru ca acești copii să fie trimiși înapoi în statele necontractante. Avem jurisprudență din Regatul Unit și din Irlanda uh, care, uh, prin care s-a aplicat articolul 11 vis-a-vis -vis de statele necontractante. Deci acest lucru trebuie clarificat în studiu și el. Aceste probleme ale copiilor neînsoțiți sunt globale și este nevoie de o soluție globală. Dacă dorim să tratăm toți copiii în mod egal, după părerea noastră, trebuie să implementăm cu toții Convenția din 1996. Ne bucură că studiul arată că prevede o recomandare că toate statele membre ale Uniunii Europene să promoveze în mod global Convenția din 96. Haideți să facem încă un pas și să promovăm aplicarea globală a acestei uh, convenții. Haideți să facem viețile uh, operatorilor din domeniul migrației mai simple. Uh, trebuie să le oferim o singură soluție. Dacă am convenit un set de reguli aplicabile pentru protecția copiilor, acest lucru ar fi uh, salutar, ar fi coerent. Ar trebui să existe un singur set de reguli care să se Uh, uh, care să protejeze copiii neînsoțiți și separați și acest lucru este confirmat și de instituțiile internaționale, de ONU și așa mai departe. Vă mulțumesc pentru această contribuție. Cred că există câteva răspunsuri la afirmația dumneavoastră. Domnul Rude? Mulțumesc pentru intervenție. Va trebui să revin la răspunsul colegului uh, pe care mi l-a adresat colegul meu cred că trebuie să analizăm totuși temeiul juridic atunci când vine vorba despre îngrijirea copilului. În Danemarca, de exemplu, nu poți să te prezinți la tribunal atunci când, adică nu poți să acționezi uh, autoritățile în judecată atunci când ele separă uh, copilul de familie. se poate face doar, uh, se poate acționa doar uh, în contextul administrativ. Îmi cer scuze, există doar proceduri administrative. Și atunci, când e legătura cu reprezentanții de la Consiliul European, ei spun că nu e clar dacă e în regulă ce se întâmplă sau nu. Și mie mi se pare foarte greu să determin curtea de la Strasburg să preia un astfel de caz. Eu încerc să ajut multe familii aflate în situația asta și de fiecare dată primesc răspunsul următor. Aveți grijă pentru că CEDO probabil nu va prelua cazul dacă nu este foarte clar. Deci de aici presupun eu că temeiul juridic nu e clar. Pentru că dacă mie îmi spun experții că mă pot prezenta la curte sau nu, în funcție de situație, cred că atunci avem nevoie de un temei juridic mai clar. Vă rog să-mi răspundeți. Dacă îmi permiteți. Ați vorbit despre curtea de la Strasburg. E foarte greu, pentru că această curte nu are competențe în uh, materie de azil. Și ați mai menționat ceva. Ați spus că este foarte greu să obții uh, un proces în Danemarca, să mergi la proces în Danemarca. Oare în Danemarca structura internă nu este de așa natură astfel încât uh, să fie puse în aplicare regulile internaționale. Cred că dumneavoastră vorbiți despre o deficiență a sistemului danez și nu o deficiență a legislației internaționale. Deci aș dori să aflu care este părerea colegilor noștri în această privință. Dacă doresc experții să răspundă, poate nu ar trebui să ne limităm doar la situația Danemarcei. Păi nu asta încerc să fac, spune domnul Rute. Dați-mi voie să vă spun un lucru. Drepturile omului și drepturile copilului sunt universale în ce mă privește. Deci asta nu depinde de structurile și de legile din Danemarca. Este o chestiune pe care noi trebuie să o gestionăm la nivel internațional, cu un temei juridic internațional. Ați spus că CEDO nu are competența de a uh, trata asemenea cazuri, uh, de a tranșa în asemenea cazuri precum cel cu copilul somalez. Dar uite că au, există cazuri de, din 2005, 2013, 2011, deci asta e o prejudecată. de v-am întrebat, pentru că situația este foarte neclară pentru mine și toate răspunsurile pe care le primesc sunt uh, neclare. Deci dacă ne dorim îngrijire, protecție universală a copiilor, Oare nu cumva avem nevoie de un temei juridic mai bun la nivel internațional? Și cum putem să-l obținem? Aș dori să adaug și eu ceva la ce s-a spus. Poate că este nevoie într-adevăr de îmbunătățirea legislației. Însă legislația există. Problema este incoerența între diferite acte legislative uneori poți să alegi ce lege îți convine în funcție de situație. Da, returnarea este permisă și e bine că este permisă pentru că uneori este în interesul copilului și este logic uh, să interzici returnarea, de exemplu, în țara de origine sau să o permiți în cazul uh, reîntregirii familiei. Dar și în ceea ce privește returnarea există cerințe diferite. Um, există și o directivă UE privind returnarea care are diferite garanții. Depinde cum se aplică și cine ia hotărârea. Ați spus că rolul autorităților de protecție a copilului este destul de limitat în situațiile pe care le-am discutat astăzi. Pentru că deciziile sunt luate de responsabilii pentru migrație. Nu spun că ei sunt personajele negative, dar uneori nu au capacitatea și expertiza de a evalua situația. Indiferent că e vorba despre un copil din Danemarca sau unul din Grecia, nimeni nu ar uh, ruga un polițist sau un migrant uh, sau un uh, responsabil de imigrație să hotărască Autoritatea de pentru protecția copilului trebuie să ia această hotărâre. Și cred că este foarte important să existe aceste autorități, să fie implicate și uh, să aibă autoritatea de a interveni. Și atunci când a fost vorba despre tutelă, s-a spus că acești tutori trebuie să acționeze în interesul copilului. Deci atunci când vine vorba despre procedura de returnare, de pildă, uh, Este în interesul copilului ca uh, procedura să fie blocată? Nu. Deci, practic, competența există, dar nu există uh, autoritatea de a face așa ceva. Există și excepții uh, destul de recente în ceea ce privește această putere de hotărâre, dar dacă această autoritate de a hotărâ nu există, ca, ce rost are? Apoi, s-a vorbit despre autoritățile uh, centrale și relația lor cu autoritățile pentru protecția copilului. Atunci când vorbim despre cooperare transnațională, trebuie ca și acestea să se implice și trebuie să aibă resursele necesare să o facă. Regii. În opinia mea, nu sunt gata să facă asta. am văzut că nu întotdeauna felul în care se procesează este unul eficient, pentru că sunt probleme de resurse, probleme birocratice, de traducere, de limbă, uh, probleme care consumă timp în general. Și în fața lor se desfășoară o nouă lume și dacă nu le oferim capacitățile și resurse necesare, apar probleme. În multe țări apar probleme. S-a spus exemplul Cehiei cu autoritate centrală tutelară uh, cu un anumit uh, număr de angajați este un exemplu bun despre felul în care ar trebui create autoritățile centrale care să opereze. Și apoi mai sunt țări în care autoritățile centrale înseamnă o singură persoană la Ministerul Justiției care uh, se ocupă de partea administrativă, de hârtii. Eu cred că acestea sunt niște chestiuni pe care Bruxelles 2 vrea să le corecteze. Altminteri, nu putem să discutăm realmente despre implementare în termeni practici. Deci asta e părerea mea. Să o rugăm și pe cealaltă doamnă să intervină. Un alt exemplu. Pentru că nu e vorba doar de chestiunea de a avea reguli noi, e vorba și de a implementa normele existente. Transferurile prin Dublin, prin regulamentul Dublin, când un copil își cunoaște familia sau autoritățile și autoritatea tutelară i-au găsit familia într-un alt stat membru și se cere un uh, transfer. De exemplu, mama să vină la copil, mama venind din Grecia în Franța. În acest cadru există regulamentul Dublin, și pe lângă el articolul 3 din Convenția pentru Copii. Dar ce se întâmplă în aceste situații? Autoritățile de migrație sunt cele care iau o decizie cu privire la transfer. Este o decizie luată de autoritățile elene și autoritățile franceze și se iau aceste decizii așadar în funcție de puterea discreționară dacă autoritățile franceze sau elene ar refuza transferul copilului, ceea ce n-ar fi în cel mai bun interes al copilului, fiindcă cel mai interesul copilului este să fie cu mama, atunci, uh, în regulamentul de la Dublin, uh, și nicăieri altundeva, de fapt, nu se stipulează existența unui instrument pentru copil și pentru uh, tutorele copilului să pună sub semnul întrebării aceste decizii. Se iau două decizii la autoritățile de migrare și persoanele vizate n-au cum să atace această decizie. Nu există așadar proceduri judiciare. Instrumentele, ele există, dar e nevoie de proceduri sau de alte instrumente pentru implementare și pentru a evalua cel mai bun interes al copilului. Știm cu toții că există articolul 3 și că fiecare decizie ar trebui să fie luată având în minte cel mai bun interes al copilului, dar dacă nu este nimeni care să atace aceste decizii, apar probleme. Aici trebuie să lucrăm, pe asta să lucrăm, nu să inventăm noi reguli. Poate să introducem ceva în regulamentul Dublin sau în alte instrumente. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc pentru această contribuție. A cerut și dumneavoastră cuvântul. Bună seara, sunt de la Ministerul Italian de Justiție și cum spuneați, că poate e nevoie doar de coordonare, nu de legislație nouă. Ce se întâmplă cu minorii neacompaniați care nu cer azil? Există lacune în uh, legislație, în legislația europeană și dacă da, cum să ne ocupăm uh, de această problemă? Prin dreptul internațional sau e nevoie de ceva mai mult? Pentru că, de exemplu, în țara mea, minorii neacompaniați nu pot fi returnați. Așa că trebuie să găsim un cadru juridic pentru ei în Europa. Întrebarea mea se referă chiar, uh, strict la cei care nu cer azil. Mulțumesc. Într-adevăr, E o chestiune foarte importantă pentru că vorbim de un număr foarte mare de copii care fie nu solicită azil, fie nu îndeplinesc condițiile necesare pentru obținerea statutului de refugiat. În multe țări, printre care și Franța, copiii minorii neînsoțați sunt protejați împotriva hotărârilor în materie de uh, returnare. Iar statul răspunde de găsirea unor soluții durabile pentru protecția copiilor respectivi ce există pentru copiii solicitanți de azil nu este echivalent cu ce există pentru copiii care nu solicită azil. Să ne gândim la posibilitatea reîntregirii familiei. În anumite state membre, aceasta este reglementată de regulamentul Dublin. În afară de Dublin însă, nu există nimic în sensul acesta pentru copiii care nu solicită azil. Există posibilitatea reîntregirii familiale, dar asta presupune ca unul din membrii familiei, un adult, un părinte și așa mai departe, să aibă reședința într-un anumit stat membru. Uneori nu este așa. Se poate întâmpla ca respectivii membrii de familie să fie pe teritoriul Uniunii Europene, dar în mod ilegal și atunci nu se poate aplica norma privitoare la reîntregirea familiei. Prin urmare, trebuie găsite niște soluții pentru organizarea reîntregirii familiale și în ce privește normele din Bruxelles 2 bis. Ele nu pot fi puse în aplicare la transferarea unui copil într-un alt stat membru pentru a-l uh, încredința mamei sau, sau tatălui, pentru că plasarea copilului, familie, plasarea sa familială nu asta înseamnă. Deci există clar niște lacune în legislație. Mulțumesc. Domnul care se ocupă de conferința de la Haga dorește de asemenea să intervină. Da, toate soluțiile acestea durabile sunt uh, cuprinse la articolul 3 din uh, Convenție. Transferare, trans, transfer, uh, um, reîntregire familială, returnare în statul terț, statul de origine și așa mai departe, toate aceste lucruri sunt reglementate prin Convenția din 1996. Dacă autoritățile corespunzătoare sunt, puse, sunt implicate în punerea în aplicare a convenției, lucrurile acestea se pot face în baza convenției din 96. Singurul lucru care nu se poate face în baza convenției din 96 este adopția internațională, care se reglementează doar prin convenția din 96. Vă invit să urmăriți cu atenție site-ul nostru pentru toate cazurile acestea există o listă cu dispozițiile din convenție care uh, se aplică și se prevede acolo exact și cum se aplică. N-am nici îndoială că această convenție, spune doamna președinte, răspunde la toate problemele acestea în materie de reglementare. Problema noastră însă se regăsește la nivelul punerii în aplicare. E foarte frumos să, să ai principii frumoase și nobile, însă mai trebuie să veghezi ca ele să fie și aplicate. Doreați să reacționați, doamnă? Vă rog doamna Cornulu. Da, totuși nu putem spune că totul este reglementat prin Convenția din 96. De exemplu, dacă avem un copil care se află în Franța, să spunem, care nu solicită azil, iar tatăl copilului acestuia se află în Grecia, nu poți ă, să utilizezi procedura de plasament prevăzută prin ă, Convenția din 96, pentru că asta presupune plasarea copilului fie într-o instituție, fie într-o familie de primire, și nu este cazul. Copilul trebuie reîntregit, trebuie re, uh, redat tatălui său. Nu putem vorbi de plasament familial când copilul este uh, întors unui părinte. Apoi, în ce privește revizuirea uh, Bruxelles 2 bis, raportorul Parlamentului European care se ocupă de acest lucru propune o procedură de plasament în Bruxelles 2 bis care să permite exact acest lucru, returnarea copilului unui membru al familiei sale, ceva care nu există în prezent și dacă s-ar adopta o astfel de propunere ar fi extraordinar, ar fi un lucru cu adevărat pozitiv, pentru că nu există așa ceva în momentul de față. Oui, pour répondre brièvement. Uh... Foarte scurt. Transferul acesta nu s-ar face în baza regulilor de cooperare, ci în baza regulilor de uh, de jurisdicție în baza articolelor 8 și 9. S-ar transfera uh, uh, drepturile jurisdicționale către jurisdicția unde se află tatăl copilului de care vorbeați. S-ar proceda, deci, nu prin cooperare administrativă, ci prin transfer de jurisdicție. Donc, euh, une euh, information que... Deci prin transfer de competențe. Doamna președinte, Mulțumesc pentru aceste precizări pe care va trebui să le uh, asimilăm și la care va trebui să reflectăm. Domnul Rod. Mulțumesc, Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Da, sunt de acord că într-o lume aproape perfectă, discuția ar trebui să fie despre cum facem ca legea, convențiile, toate acestea să fie transpuse în practică, implementate. Dar eu cred că treceți cu vederea un aspect important, și anume că guvernele de pretutine în Europa sunt foarte vocale și pun sub semnul întrebării convențiile în loc să le implementeze. Și asta e o problemă pe care trebuie să ne punem foarte serios. Întrebarea este cum să facem asta împreună? Mie unul mi se pare că asta e o problemă uriașă. Avem guverne din țări bogate, unde, iar și iar, există tentative sau se transmit uh, mesaje de a pune sub semnul întrebării toate convențiile pe care le avem. Ei bine, cum rezolvăm această problemă? Fără microfon din partea președintei. Da, doamna președinte, îmi cer scuze că sunt uh, activ. Ba nu, e chiar excelent că sunteți activ. Îmi place să văd așa o acțiune. Mă uit la fețele experților noștri, nici nu știu cui să mă adresez cu această problemă. Suntem de acord că e o problemă uriașă. Și felul în care ați formulat problema arată că legea nu este neapărat răspunsul statul de drept este pus sub semnul întrebării de către anumite guverne și de aceea problema este eminamente politică. Și atunci regulile jocului se schimbă. Deci putem interveni cu instrumente juridice, dar îți atingi limitele la un moment dat și totul apoi se rezumă la politică. Și dacă politicienii nu respectă legea, ce să mai facă legea? E foarte greu și atunci trebuie să mobilizezi sprijinul politic ca să menții statul de drept. Și din ce în ce mai mult trebuie să facem exact asta, să apărăm statul de drept. Și trebuie de asemenea să da, trebuie să uh, apărăm statul de drept și să vedem ce principii se aplică în ce stat membru, mai ales dacă mă gândesc uh, la convențiile semnate. Mai sunt multe de făcut. O ultimă întrebare din partea mea. Aveți impresia că situația se înrăutățește având în vedere că vin mulți migranți în Europa? Sau a fost mai bine înainte să avem acest număr impresionant de sosiri? Situația nu se înrăutățește, dar capătă vizibilitate. Lucrez pe subiectul copiilor neînsoțiți de mai bine de 15 ani. Mereu am avut aceleași probleme cu uh, tutorele, cu stabilirea vârstei. Problemele sunt aceleași, dar numerele erau mai mici și erau uh, afectate mai puține state membre. Statele afectate în mod obișnuit. Dar acum uh, numărul a crescut rapid, mai ales în anumite state membre, ceea ce a adus cu sine provocări operaționale. Și cu privire la implementare, protecția copilului versus legea migrației și apoi apar și problemele operaționale, care sunt cât se poate de reale. disponibilitatea profesioniștilor și uh, recrutarea lor de a, ca să lucreze cu acești copii, chiar dacă există voință politică și resurse, durează până la urmă să angajezi pe cineva. În anumite țări, Austria cum ar fi, la început a fost o mare problemă cu minorii neînsoțiți. Întregul sistem uh, era la Viena și la un dat a căzut din cauza numărului crescut. S-a întâmplat asta pentru că nu exista o politică de distribuire. Deci toate cazurile de solicitanți de azil, inclusiv uh, copiii, uh, erau, au fost tocate la Viena. După aceea, după un, ce a fost implementat uh, în câteva săptămâni un sistem de distribuire, lucrurile s-au schimbat la nivel landurilor federale. Apoi s-a creat un echilibru. Asta nu înseamnă că problemele au dispărut, dar înseamnă că măcar au fost distribuite uniform. Problemele erau aceleași, dar erau ascunse, nu eram atât de afectați. Acum însă nu mai ai cum să le ascunzi și trebuie să le faci față. Sunt unii mai reticenți, dar nu mai pot nici ei să ignore realitatea. Asta e și trebuie făcut ceva. Sunt de acord cu spusele antevorbitoarei mele. Problemele au fost întotdeauna, dar uh, Poate că în trecut aveam o cerere pe an de uh, tutore pentru un uh, minor neînsoțit. Rezolvam cumva, dar astăzi sunt foarte multe. Și problemele sunt mai publice. Ele au existat dintotdeauna, dar acum sunt publice. Așa că a sosit timpul să vorbim despre ele, să le punem pe tapet și să le rezolvăm. Deci să, e și o șansă cumva, o șansă în statele membre, dar și în Uniunea Europeană per ansamblu, fiindcă cu siguranță uh, nu există o practică uniformă. Este foarte important ca birourile civile să discute cu uh, forurile uh, străine, pentru că acum nu există contact. Sunt două entități uh, separate, dif- distincte și nu știu cum, nu sunt puse în congruență deloc unele cu celelalte. Asta trebuie rezolvat. Apoi, multe dintre statele din care provin acești copii nu sunt uh, Uh, state semnatarele Convenției din 96 uh, nu sunt uh, state din Uniunea Europeană, așa că este foarte greu să ajungem la documente, la informații juridice. E foarte greu. Dacă s-ar face ceva și la acest capitol, ar fi de mare ajutor și ar fi o șansă pentru noi toți. În, același, în aceeași direcție ca și cele două intervenții precedente, am impresia că subiectele au devenit atât de importante și de atât de mare actualitate din cauza numărului mare de persoane implicate, încât autoritățile chiar doresc să coopereze acum. Dacă până acum se cam ignorau, acum, ținând seama de numărul mare de cazuri pe care au să le trateze, trebuie să coopereze. Situația e doar la început. Șansa Poate că este termenul potrivit, șansa aceasta de a coopera. Pentru că, ținând seama de numărul mare cu care ne confruntăm, asistăm la o nevoie și chiar la o voință mai nou de a coopera autorităților care se ocupă de protecția copilului și cele care se ocupă de migrație. Asta este impresia pe care am avut-o noi în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții diferitelor autorități competente. We can uh, close this. Da, deci putem încheia această... Uh, cu privire la această dezbatere. Situația este dramatică a acestor copii, dar putem să încheiem dezbaterea pe o notă pozitivă dacă asta vrem să facem, să facem tot posibilul ca să îmbunătățim situația. Vă mulțumesc tuturor pentru participare astăzi, mulțumesc pentru discuția foarte interesantă și uh, mulțumesc în special uh, Departamentului uh, de Politici pentru organizarea acestui atelier de lucru. Mulțumesc vorbitorilor pentru cele mai interesante intervenții și pentru documentele de briefing care vor fi extrem de utile. Ca întotdeauna, președinta mulțumește interpreților, interpreții mulțumesc și ei. Mulțumesc tuturor!